liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, după o oarecare pauză, măcar unii dintre noi au avut pauză, alții deja s-au reunit mai devreme în, pentru a discuta misiunea la, în Republica Cehă. E bine, vrem să trecem mai departe acum, după această puncte, la, uh, uh, Pauză la punctul 8, descărcare de gestiune, bugetul general UE, alte instituții și începem cu Serviciul European de Acțiune Externă. Asta ca să aveți uh, lista corectă de vot în fața noastră. Deci, la punctul 8, alte instituții, mai întâi Serviciul European de Acțiune Externă. Dau cuvântul raportorului. Uh, stimați colegi, uh, Uh, am uh, foarte multe de spus. Uh, știți că de obicei nu vorbesc mai puțin de două ore. E, a fost o mică glumiță. Eu chiar n-am nimic de adăugat acum și haideți să trecem la vot. So, habt ihr Post. Dann können wir jetzt schon. Let's start. So, I continue in English. Începem și continui în limba engleză, să vă fie ceva mai ușor. Începem cu un vot uh, prin apel nominal pentru uh, decizia cu privirea uh, la mandat. Atare modificată. Am deschis votul. Unii colegi mai trebuie să-și găsească cartela de vot. Am închis totuși votul. 20 in favor, 3 against. 20 la 3 se adoptă, fără abțineri. Și trecem uh, la propunerea de rezolu- proiectul de rezoluție, amenamentul 1, cine pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 2. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 3. Pentru. Împotriva. Abțineri respins, a, adoptat mai degrabă, zice doamna președinte. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri, cred că trebuie să verificăm electronic, verificare electronică, vot deschis pe amendamentul 6. Închis votul acum și se respinge cu 12 la 11 voturi. Amendamentul 7 pentru Potriva? Abțin. Abțineri. Adoptat. 8. Cine pentru? Împotriva? Abțineri. Adoptat. Alineatul 12. Aici avem un vot pe părți. Solicitat de PP. Și votăm prima parte acum. Cine pentru? împotrivă, abțineri, adoptată. Și a doua parte acum, cine pentru, împotrivă. Aici cred că trebuie să verificăm. Am deschis votul pentru a doua parte, amendamentul nou. Închidem votul acum. Se respinge cu 12 la 11 voturi. Amenamentul 10 acum. Cine e pentru? Împotriva? Socialiștii împotriva? Normal. Îmi pare rău, Maria. Se respinge. Amenamentul 11. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă. 12. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 13. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 14. Pentru? Împotrivă? Cred că se adoptă, dar trebuie să verificăm. Vot deschis. Închidem votul acum. S-a adoptat cu 13 la 10 voturi. Amendamentul 16. Cine pentru? Împotriva? Se adoptă cu abține cu tot. 17. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 18. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 19. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 20. Pentru? Împotriva? abțineri, adoptat. 21 în două părți, societate de PP, prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte acum, cu un amendament oral, Există mai întâi obiecții față de amendamentul oral? Nu. Atunci cine e pentru? A doua parte? Împotrivă? abțineri, adoptată și asta. 22. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Haideți să verificăm. Votul e deschis. Um, check on 22. The vote is open. Vot deschis. Închis. Acum se adoptă. Amendamentul 23. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 24. În trei părți. Vot pe părția Societate Socialiste. Cine e pentru prima parte? Împotriva? Abțineri? Adoptată. Acum a doua parte. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, adoptată. Rejected. Evident, e respinsă, se corectează președinta. A fost vina mea, mă scuzați. Și partea a treia, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinsă. take this thing off. That's better. 25. Who is in... 25. Pentru? Doriți să verificăm a treia parte a votului la 24? Bun. Verificăm. Am deschis votul. Close the vote. Am închis votul. Se adoptă cu 13 la 11 voturi. Acum amendamentul 25. Cine pentru? Împotriva? Abținere adoptată. 26 pentru? Împotriva? Abținere adoptată. 27 pentru? Împotriva? Abținere adoptată. 28 pentru? Împotriva? abțineri, adoptat. 29 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 1 acum. Cine pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. Trecem la 32 acum. Cine pentru? Împotriva, abțineri, Haideți să verificăm. Cred că se adoptă, dar nu e foarte sigur. Am deschis votul. Vot închis. Se adoptă. 33. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 35. Pentru. Împotrivă, abțineri, adoptat. 36 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 40. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 41 pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 42 pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 43 pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Asta era respins, nu-i așa? We check it. Haideți că îl verificăm și pe asta. Dacă Evelyn spune să verificăm, așa facem. Am deschis așadar votul la amenamentul 43. Încă, a votat toată lumea? Atunci închid votul. Iată, se respinge. Cu un vot. Deci la mustață. 44. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. 45 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 46 pentru. Împotriva abțineri, verific, haideți să verificăm. Respins. Acum ajungem la amendamentul 47. One. Uh, who is in favor? Pentru, împotrivă, Abține respins. A, nu, e adoptat, zice doamna președinte. Eu m-am uitat deja la primul vot de la AFET 1. Mă rog, AFET 1 acum. Cine e pentru? Împotriva? Deci votăm în bloc la solicitarea noastră, sau mai bine vă întreb, putem vota împreună amendamentele AFET 1 până la AFET 8? Mă rog, până la AFET 6 atunci. Primele trei, spune domnul Flanagan. Bun, atunci AFET 1, AFET 2 și AFET 3, cine pentru? Împotrivă. Abțineri adoptate. AFET 4 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. AFET 5 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. AFET 6 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Afet 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Afet 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Afet 9 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Nu, nu, verificăm. Cred că se respinge, dar o să vedem. Închid votul. Iată, se adoptă cu 12 la 11 voturi. Vot cu apel nominal asupra moțiunii de rezoluție astfel amendate. Am deschis votul. Vot închis acum. Se adoptă cu 21 la 3 voturi. Felicitări! Trecem mai departe. La punctul 9, descărcarea de gestiune 2018, bugetul general al Uniunii Europene, Consiliul și Consiliul European. Și mai întâi, aici trebuie să votăm alinatul 1, amendamentul 1. Amendamentele 1 și 2 împreună. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Acum urmează un vot cu apel nominal privind uh, propunerea astfel amendată. Cine pentru? E cu apel nominal, spune secretariatul. Voting minus? Huh? Yes. What? Huh? If we wish to postpone, it's a plus. If we don't wish to postpone, it's a minus. Deci scrie foarte clar, dacă vreți amânare, atunci votați plus, dacă vreți uh, să nu se voteze amânarea, atunci votați cu minus. Deci este un vot cu uh, apel nominal pentru propunerea de a amâna. Vă rog, puneți plus acolo și gata. A roll call vote We have one and two and then we have the roll. Deci am votat amendamentul 1, amendamentul 2 și acum votăm propunerea astfel amendată, decizia, după care mergem la amendamentul 3. Deci văd că nimeni nu știe ce votăm. Bun. Deci, urmează amendamentul 3. Este un vot cu apel nominal societate de socialiști. Am deschis votul. Votul e închis. 16 pentru, 7 împotrivă, o abținere. Amenamentul 4. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amenamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul de compromis 1, cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 14 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 22 pentru, împotriva, abțineri, respins. 23 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 24 pentru, împotriva, abțineri, respins. Adoptat, spune domnul președinte. 25 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 26. Vot cu apel nominal solicitat de socialiști democrați. Am deschis votul. The vote is closed. Vot închis. Adoptat cu 16 voturi pentru, 7 împotrivă și o abținere. 27 acum. E caduc. 27. 28 pentru, împotrivă. abțineri, respins. 29 pentru, împotrivă. Verificăm. Am deschis votul. Închid votul. Și iată, se adoptă cu 14 la 10, fără abțineri. 30. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Mm. Îmi cer scuze. 30. Pentru. Da, adoptat. 31 pentru împotrivă abțineri. Adoptat. Apoi trecem la 15, prima parte este retrasă și votăm doar partea a doua pentru împotrivă abțineri. Adoptat. 32 pentru împotrivă Abțineri adoptat. Amendamentul de compromis 2 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Apoi trecem la 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Haideți să verificăm. Deschidem votul. 36, da? 36. O secundă, trebuie să așteptăm. Votul a fost închis. Mulțumesc, Marcus. Clar respins, 18 la 6, fără abțineri. 37. Nu, nu pică, pentru că 36 nu s-a votat. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Acum trecem la um, Comisia AFCO. AFCO 3. Cine pentru? Um, vot în bloc AFCOT 3 și 4. 3 și 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. AFCO 6 și 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. AFCO 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Avem apoi un vot prin apel nominal pentru moțiunea în întregime, așa cum a fost modificată. Deschidem votul. Am închis votul. 23 pentru, 1, 1 împotrivă, fără abțineri. Felicitări! Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, descărcarea de gestiune pentru Curtea Europeană de Conturi. Întâi avem vot prin apel nominal privind propunerea pentru o decizie în întregime. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 24. E mai rar așa. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 11. Vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. A doua parte s-a deschis votul la amendamentul 11. adoptat cu un vot. 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 13 pentru. Nu, tocmai l-am votat pe 13. 14 pentru, împotrivă, Abțineri. Adoptat. 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 18. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. 13 la 11, adoptat. 19 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Avem apoi 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 23, cine pentru, împotrivă, Abțineri. Adoptat. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Am închis votul. 12 la 11, adoptat. Domnul Cus este responsabil. Vot prin, a, prin apel nominal pentru moțiunea pentru rezoluție. S-a deschis votul. Am închis votul. 22 pentru, perfect. Acum, trecem la punctul referitor la Curtea de Justiție. Întâi, vot prin apel nominal privind propunerea în întregime pentru. Apăsați pe buton, deschidem votul. Închidem votul. 22 pentru, 2 împotrivă. Amendamentul 1. Nu, amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm, dar cred că este respins.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 13, nu, 12, pentru, pentru 12, împotrivă, abțineri, adoptat. 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 15 Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. Nicio problemă. Respins. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 20. Iarăși vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Să verificăm, pentru că s-ar putea să fie diferența de un vot nu știu cum merge votul în momentul acesta. S-ar putea să avem un vot decisiv. Am deschis votul pentru a doua parte a amendamentului 20. Votul s-a închis. Adoptat 13 la 12, Thomas. Nicio șansă. <laughs> Thomas a avut ghinion de data asta. Comisia jurii. A, nu, 21. L-am uitat pe Olivier și pe Ramona. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Uh, jurii 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Jurii 7. 7, 8, 9 vot în bloc. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 12-13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Apoi, uh, jurii 15 în două părți. Pentru prima parte, pentru. A doua parte, împotrivă. Bine. Pentru prima parte. Cine este pentru? Prima parte pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm. Verificăm. Votul s-a închis. Respins. A doua parte, pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Vot prin apel nominal privind moțiunea pentru o rezoluție în întregul său, așa cum a fost modificată. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 21 pentru, 3 împotrivă, fără abțineri. Felicitări! Trecem la Comitetul Economic și Social European, secțiunea 6, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Apoi, vot prin apel nominal privind propunerea um, așa cum a fost modificată plus, votați plus dacă vreți să amânați, dacă nu, votați minus. S-a deschis votul. Pentru amânare plus, pentru descărcare minus. Închidem votul. 24 pentru și o abținere. Avem un amendament, numărul 2, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 4, vot prin apel nominal cerut de SND, votul s-a deschis. La amendamentul 4, votul s-a închis. 16 pentru, 8 împotrivă, adoptat fără abțineri. Amendamentul 5, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. 14 pentru, 10 împotrivă, o abținere. Amendamentul 6, două părți. Prima parte pentru, împotrivă. SND uh, abțineri? Prima parte a amendamentului 6. A, prima. SND spune că prima parte a fost retrasă. E amendamentul lor. A doua parte dar nu nicio problemă, suntem flexibili. A doua parte, pentru a doua parte a amendamentului 6, pentru împotrivă abțineri, adoptat 7, pentru împotrivă abțineri, adoptat 9, pentru împotrivă Abțineri. Respins. 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Acum vot pe părți la amendamentul 16 pentru prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 14 la 11 fără abțineri. Șaptisprezece, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 19. Pentru. Împotrivă abțineri, adoptat. 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 22 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 23. Vot prin apel nominal solicitat de SND. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 4 pentru, o singură abținere, niciun vot împotrivă. Ca în uh, Parlamentul Britanic, da și nu. 24 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 25, amendament oral. Există obiecții? Nu. Atunci votăm acest amendament pentru Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Apoi 26. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 3. Devine caduc. Nu este o uh, informație greșită. Votăm 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 28. Vot prin apel nominal solicitat de SND. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 15 pentru, 9 împotrivă, o abținere. Deci se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 30 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 31 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 32 pentru, împotrivă, Abțineri. Adoptat. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 34, 35, 36 și 37. Vot în bloc? Se poate? Da. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Toate patru. 34 o primă parte cu un amendament oral, regretă întru totul. Există obiecțiuni? Nu. Votăm prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, să, cu strictețe și totală transparență, nu există obiecțiuni. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Apoi 39 cu două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. 41 Să verificăm. 39, partea a doua. Deschidem votul. We close the vote. S-a închis votul. Respins. 13 la 12. Narrow. Foarte strâns votul. Uh, uh, we... 41 acum pentru. Avem o abținere. Deci cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 42-43 împreună. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 44 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 45 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 46 pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 50. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 51. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Avem un vot cu apel nominal la 52. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 24 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, obține 54 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Următoarele 3, aveți aceeași poziție, le putem vota grupat. Bine, atunci 55, 56, 57. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm 58 prin vot electronic. S-a deschis votul. aveți dreptate, membrii ar trebui să ceară o verificare. Nouăsprezece împotrivă, 6 pentru respins, clar. 60 acum. 60-61 împreună, da? Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 la 64 împreună grupat pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Avem un vot cu apel nominal pentru moțiunea de rezoluție modificată. Votul s-a deschis. ...24 la unu. Felicitări! Trecem acum la Comitetul Regiunilor. Avem amendamentul 1 de amâna pentru, împotrivă, Snd împotrivă? Cine se abține? Nimeni. Respins. Votăm acum propunerea de decizie modificată Vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Vote is open. Now we are voting on a roll call vote. Votăm <clears throat> cu apel nominal uh, în legătură cu acordarea descărcării de gestiune. Dacă acordăm descărcarea e plus, deoarece am votat minus la amendamentul 1 al colegului Becșa. Închidem votul. Deci descărcarea se acordă, se adoptă 18 la 7 și 0. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5. Pentru. Împotrivă abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă abțineri. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 8. Pentru. Împotrivă. Se adoptă 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 2. Putem vota împreună 12, 13 și 14? Da? Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 12 la 12 și obținere. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 voi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, se adoptă, cred. Haideți să verificăm. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 13 la 11, nicio abținere. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 28 pentru,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 Închidem votul. 22 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Acum ajungem la ombudsmanul european. Avem întâi un vot cu apel nominal până la propunerea de decizie de acordare a descărcării. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 pentru, un vot împotrivă, nicio abținere. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 12 împotrivă, 11 pentru abținere. Amendamentul 3 pentru împotrivă. Am putea verifica și 3 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 5 pentru împotrivă. Abținere respins.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 abțineri, respins. Acum avem vot cu apel nominal, moțiunea de rezoluție modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 de voturi pentru, o persoană a votat împotrivă și una s-a abținut. Acum ajungem la secțiunea 9, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. We have first a roll... Întâi avem un vot cu apel nominal cu privire la decizie. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 de persoane pentru, nimeni n-a votat împotrivă, nicio abținere. Amendamentul 1 acum pentru. De la 1 la 3 le putem vota împreună, vă rog? Mulțumesc. Pentru 1, 2 și 3, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins, cred, însă va trebui să verificăm. S-a deschis votul.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 următorul. 12 pentru 12 și 13 împreună sunteți de acord? Da? Bine. Pentru, împotrivă, abțineri adoptate. Acum am văd pe părți la amendamentul 14, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Eu cred că a fost adoptat, da? Închidem votul. Se adoptă. 16 la 9. Acum 15 pentru. Împotrivă. Abține respins. 16 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe U2 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și vot cu apel nominal pe moțiunea de rezoluție modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 1 împotrivă, nicio abținere. Felicitări raportorului. Danke. Sehr gut. A big thank you to the secretariat again. Mulțumesc din inimă secretariatului încă o dată pentru că într-adevăr avem foarte multe voturi, foarte multe de pregătit. So, now. Bine. Ajungem la descărcarea agențiilor. We start with the agents. Începem cu un raport orizontal. Raport de descărcare pentru execuția bugetului agențiilor UE aferent exercițiului financiar 2018, performanțe, gestiune financiară și control. Raportor este colegul Cernețchi. Doriți să luați cuvântul, domnule Cernețchi? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Uh, voi fi subțint. Dziękuję za bardzo efektywną kooperację. Vreau să vă mulțumesc, uh, pentru, estimați raportorii din umbră, pentru colaborare. Am lucrat foarte bine Cam atât. Nu vreau să zic mai mult. Bun, atunci. Haideți să votăm atunci. Amendment 1. Începem cu amendamentul 1 și 2. If you vote 1, 2, 3, is that okay? Votăm de la 1 la 3, sunteți de acord? Bine. Pentru, împotrivă, obțineri, se adoptă. 4 pentru, 4. Pentru, împotrivă, abțineți, adoptă. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6. Pentru. Șase și șapte împreună. Putem? Nu. Bine, șase atunci. Amendment 6. Who is in favor? 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. 8 e caduc. 9 la fel. 10 atunci. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 11 pentru. Împotrivă abțineri, respins, cred. Check. Verificăm mai bine. Everybody voted? A votat toată lumea? Acum? Ați votat cu toții? Bine. Haideți să închidem votul. Respins cu un vot. O diferență de un vot. Ok, 12. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. 14, 15. Sunteți de acord să le votăm grupat bine? Pentru. Cele trei. Împotrivă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 Avem acum uh, trei uh, amendamente din partea colegii Lara Volter, să le votăm grupat, bine, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă cele trei. 34 este caduc, 35 acum, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, Împotrivă, abțineri. Se adoptă. Verificăm atunci. Bine. Dacă așa doriți, vom verifica. 37. Deschidem votul. We close. Închidem acum votul. 18 la 4. Îmi pare rău, Maria. 38. 38. Caduc. 39 pentru. Potrivă. Abțineri. Adoptă. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Și adoptă. 41 pentru. 41 pentru, spunem. 43 41 to 40... De la 41 la 44. Pentru. De la 41 la 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43 devine caduc. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Un amendament de compromis. 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. 49, 50 și 51 împreună, dacă sunteți de acord, bine. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 52 și 53 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 și 55 împreună, bine? Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 58. Și 59? le grupăm bine. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 58 și 59 adoptate. Trecem la 60 care e caduc. 61 la fel. 62 atunci, pentru 62 și 63. Bine? Pentru cele două, 62-63 împotrivă, abțineri sunt adoptate. 64 caduc, 65 și 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 67 e caduc, 68 și 69 împreună sunteți de acord? Da, bine, pentru, împotrivă, abțineri le adoptăm. Acum 70 și 71 Până la 74 nu bine. Deci 70 și 71 atunci grupat. Următoarele două. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 72. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. <laughs> Putem verifica, desigur. Maria indica în jos. Închidem votul. Maria, îmi pare rău, cred că ai pierdut. 16 pentru 7 împotrivă o abținere. Acum, 73 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 74 pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Ajungem acum la M 10. 11, în plus 10, 11. Haideți 10 și 11 la oaltă. Pentru, împotrivă, se adoptă. 12 și 13 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci acum libe trecem. 7, libe 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm acum moțiunea de rezoluție modificată. Vot cu apel nominal, bineînțeles. S-a deschis votul. The vote is... S-a închis. 21 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și nicio abținere. Acum ajungem la agențiile individuale. Începem, avem trei raportori, domnul Cernețchi, domnul Brujinski și domnul Legutko, cei trei fiind uh, toți trei de la ECR. Prima agenție, deci poate că voi putea vota 90 <laughs> pages. Okay. <laughs> I'm, I'm absolutely happy with this. <laughs> okay, let's start. Uh, first, ASA agent. Începem cu ACER, Agenția Europeană pentru Cooperarea Autorităților Reglementare din domeniul energiei. 1 este identic cu amendamentul 2. E vorba de descărcarea gestiunii. Deci cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Now we have a... Acum avem un vot cu apel nominal pentru confirmarea deciziei de descărcare. Am deschis votul. The vote is closed. Am închis votul. 19 to 3 and 90 la 3, 19 la 3 fără abținere. Bun amenamentul 4 atunci. Pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. Amenamentul 5. Pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. Numărul 6. Am, pentru. Împotriva. Verificăm. Vot electronic deschis. Am închis votul adoptat cu 14 la 8 voturi. Amendamentul 7 acum. Cine pentru? Împotrivă. Abținere adoptată. 8 pentru. Împotrivă. Abținere adoptată. 9 cade. E caduc. 10 acum. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptată. 11 pentru. Amendamentul 11. Cine pentru? Împotriva acum? Abțineri? Adoptat. Ap- vot cu apel nominal privind rezolu rezoluția astfel amendată. Am deschis votul. Those. 20 against 3, no abstain. 20 pro, 3 contra, fără abțineri. Trecem mai departe la BEREC amenamentul 1 și 2. Cine pentru? Împotrivă? Abține? Adoptat. Vot cu apel nominal pentru confirmarea deciziei de descărcare. Am deschis votul. Amenamentul 4, cine pentru? Bun. Deci 4, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 5, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 7, pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 8, pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 11. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 9. E caduc. 10. Amendamentul, amendamentele 6 și 10 împreună. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptate. 12. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 13. Caduc. 14 și 15 împreună. Putem, vă nu? Bun, atunci 14. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 15. Pentru? Prietenii speciale ai? Adoptat. Bun. Și atunci vot cu apel nominal asupra rezoluției întregi, astfel amendate. Am deschis votul. We close the vote. Vot închis. It's 20 against 3. 20 pentru, 3 împotrivă, fără abțineri. Trecem la CDT, Centrul de Traduceri pentru eh, Organismele Uniunii Europene, amendamentele 1 și 2 împreună. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri adoptate. Vot cu apel nominal privind eh, confirmarea deciziei de descărcare. Am deschis votul. În continuare puteți vota. Hai și ultimii. Mai lipsește un vot. Acum. Acum e bine. 20 pentru, 3 împotrivă și 0 abțineri. Adică fără abțineri. Amendamentul 4 și 5. Sunteți de acord să le combinăm? Pentru. Atunci cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptate. 6 și 7 împreună, dacă sunteți de acord, cine e pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 și 10, amendamentele 9 și 10, 9, 10 și 11 și 12, deci 9, 10 și 11, cine e pentru? Împotriva, abțineri, adoptate. Amendamentul 12, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 13, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Trecem la amendamentele cult. Cult de la 3 la 7. Sunteți de acord? Da? Cine pentru? Împotrivă? abțineri adoptate. Vot cu apel nominal asupra rezoluției astfel amendate. Am deschis votul. ...20 pentru, 3 împotrivă, 0 abțineri. CDFOP, Centrul European pentru Dezvoltarea Învățământului Vocațional. Amendamentele 1 și 2. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? adoptate. Vot cu apel nominal pentru confirmarea deciziei de descărcare. Am deschis votul. Vot închis. 20 la 3 la 0. Amendamentul 4. 4 și 5 dacă vreți împreună, da? Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptate. Și atunci amenamentele 6 și 7, nu, 6 singur, cine e pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amenamentul 7 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amenamentul 8, cine e pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Sunteți singură, Maria. Ghinion astăzi. Bun, 9. Avem și un amenament oral aici. Există obiecții la amenament? Nu? Atunci cine pentru? Împotriva? Abțineri? Trebuie să verificăm. The vote is open, still open. Votul este încă deschis, l-am închis acum. Adoptat 13 pentru, 7 împotrivă, 3 abțineri. Amendamentele 10 și 11, dacă sunteți de acord, cine e pentru? Nu? Atunci 10 singur. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 11. Cine pentru? Împotrivă, abțineri. Acum chiar trebuie să verificăm. Cred că se adoptă, dar nu sunt sigură. Am deschis votul și mai ținem votul deschis și îl închidem acum. 9 pentru, 7 împotrivă și 7 abțineri. Iată, interesant. Amendamentul 12 pentru, împotriva, verificăm. Cred că se adoptă, dar nu sunt sigură. Acum închideți votul, vă rog. Amendament adoptat. Amendamentul 13, de fapt împreună cu 14 putem să le combinăm? Cine vrea dorește votarea împreună 13 și 14? Împotrivă? Abținere adoptate. Amendamentul 15 pentru? Împotrivă? Cred că se adoptă. Vot electronic deschis. Am închis votul. Se adoptă. 13 la 9. Amenamentele 16 și 17. Nu, doar 16. Cine e pentru? Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 17 caduc, 18 acum, 18 și 19 dacă vreți, 18 atunci doar, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amenamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Văd că apar niște pretenii de familie specială. Sunteți de acord uh, să luăm împreună amenamentele de la 3 la 12 pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptate. Și atunci mai rămâne votul cu apel nominal privind rezoluția astfel amendată. Am deschis votul. Everything. All the ample plus. Deci am votat toate amendamentele ample rămase cu plus. Acum închidem votul și iată adoptat cu 19 voturi pentru, 3 împotrivă și 0 abțineri. Acum trecem la ce pol amendamentele 1, 2 și 3. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptate. Și vot ca apel nominal pentru confirmarea deciziei de descărcare. Este un vot pe care tocmai l-am deschis. Vote is closed. Vot închis acum. 21 pentru, 2 împotrivă, 0 abțineri. Atunci, mai departe, amendamentele 6 și 7 împreună, dacă doriți. Cine e pentru? Cine e favoarea amendamentelor 6 și 7? Cine este împotrivă? Abținere adoptate. 8 și 9 acum. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri adoptate. Amendamentul 10. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. Am deschis votul, acum l-am și închis. Adoptat cu 11 pentru, 8 împotrivă și 4 abțineri. Amendamentul 11 acum. Aici autorul a adăugat un amendament oral. Dorește cineva să obiecteze la acest amendament oral? Nu? Atunci votăm amenamentul astfel amendat. Cine e pentru? Împotriva? Cine se abține? Foarte interesant. Trebuie să verificăm. Am deschis votul. Vot închis acum. Se adoptă cu 10 la 7 la 5. 12 și 13, dacă sunteți de acord, și cu 14, nu? Atunci 12-13 împreună. Nici asta. Foarte bine. Amendamentul 12. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 13 pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 14 pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 15 pentru? împotrivă, abțineri, adoptat. 16 pentru, 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 18 și 19 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. Apoi, 20 și 21, dacă vreți. Da? Sunteți de acord? 20 și 21. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Libe la alinatul 2 este parțial acoperit. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Și acum vot ca penul nominal asupra rezoluției întregi astfel amendate. Am deschis votul. Close, please. 20 against 3 and 0 abstentions. 20 pentru, 3 împotrivă, 0 abțineri. Felicitări tuturor, sunteți foarte disciplinați. Trecem mai departe la EASA, Agenția Europeană pentru Siguranța Aviatică. Amendamentele 1 și 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptate. Vot cu apel nominal pentru confirmarea deciziei de descărcare am deschis lotul. Close. It's 20 plus 2 minus 20 pentru, 2 împotrivă, o abținere. Amenamentul 4 acum. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 5 pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 6 și 7. 6 și 7 împreună. Bun. Deci, cine este pentru amenamentele 6 și 7? Împotrivă? Abțineri? Adoptate. 8 și 9 împreună acum. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptate. 10 și 11. Doriți? 10 și 11. Cine e pentru? Doar amendamentul 10. Bun, atunci doar 10. Cine e pentru 10? Împotrivă? Abțineri? Săraca Maria s-a adoptat. Și acum 11. Cine e pentru? 11 și 12 împreună? Nu. Bun, atunci doar 11. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 12 pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Tran 3 și până la 9 inclusiv. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptate. Tran 10, 11, 13, nu? Nu, 14, nu, nu, nu, nu. Deci, tran 10 până la tran 13. Cine pentru? Împotriva? Abțineri adoptate. Tran 14. Cine pentru? Împotriva? abțineri, cred că se respinge. Haideți să și verificăm. Nu, nu, verificăm. E mai bine așa. Închideți votul. Se respinge 11 la 11 voturi. Da, de aia n-am văzut eu majoritatea. Vot cu apel nominal asupra rezoluției întregi, astfel amendate. Am deschis votul. Closer. It's 20 to 2 to 1 abstention. 20 la 2 la o abținere. Trecem mai departe la EASO, Biroul European pentru Sprijin în materia de azil. Amendamentele 1 și 2 și 3. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal pentru confirmarea deciziei de descărcare. Am deschis votul. We close. Am închis votul. 19 to 19 la 2, la 2 abțineri. Trecem la amenamentul 7 atunci. cine e pentru? Nu, amenamentul 7. cine e pentru amenamentul 7? Împotrivă? Abțineri? adoptat. 8 și 9 devin caduce astfel, așa că da, devine și caduc și 10, cine e pentru 11? Cine se opune? Cred că trebuie să verificăm. Am deschis votul de verificare. Close. Am închis votul. It's 13 minus 10 plus. 10 pentru, 13 împotrivă, fără abțineri se respinge. 14. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 12 și 13 devin caduce, 15. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 16 și 17 sunt caduce, 18. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 19 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 20 pentru, o, împotriva, abțineri, adoptat. 21 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 22 pentru, împotriva, abțineri, respins. 23 23 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 26 cade. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 20 8 e caduc, 29 acum. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 30 pentru, împotriva, abțineri, respins. 31 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 33 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 34 pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 36 pentru, e caduc, 37 la fel, 38 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 39 e caduc, 40, cine pentru, împotriva abțineri, adoptat. 41 e caduc, 42, cine pentru, Împotrivă. abțineri, adoptat. 43 pentru, Împotrivă. ab abțineri, adoptat. 44 pentru, Împotrivă. abțineri, adoptat. 45 pentru, Împotrivă. abținere adoptată. 46. Cine pentru? Împotriva, abțineri adoptată. 47 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 48 e caduc, 49 și 50 împreună, dacă doriți. Atunci doar 49 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 50 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 51 e caduc, la fel și 52, 53, și 54 și 55, deci trecem la 56. Pentru, Potrivă? abțineri, adoptat. 57 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 58 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 59 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 60 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 61 pentru, împotriva, abțineri, ad adoptat. Acum avem un singur avenament la libe. Cine e pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. Și vot cu apel nominal pentru rezoluția întreagă astfel amendată. Am deschis votul. Se închide votul și se adoptă cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă și 2 abțineri. Trecem mai departe la EBA, Autoritatea Bancară Europeană. Amendamentele 1 până la 3. Cine pentru? împotrivă, abțineri adoptate. Vot cu apel nominal pentru confirmarea deciziei de descărcare. Am deschis votul. Mai lipsesc două voturi. Închidem votul. Adoptat cu 18 voturi pentru și 4 împotrivă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8 pentru, împotrivă, Abțineri. Trebuie să verificăm. O verificăm pentru că aici nu era clar. Verificăm amendamentul 8. Opriți votul. Se adoptă cu 13 pentru, 7 împotrivă și 3 abțineri. Amendamentul 9. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. 10. Pentru? Împotrivă? Cred că se adoptă. 12 caduc. 11 la fel. 13 pentru. Împotrivă? Abțineri? Adoptat pentru, împotriva, abținere, adoptat. 15 pentru, împotriva, abținere, adoptat. Amenamentul de compromis A. Cine e pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. Amenamentul 23. Cine e pentru? Împotriva? Hai să verificăm. Închideți votul. Se adoptă 13 pentru, 10 împotrivă, fără abțineri. 24 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum, tocmai asta am vrut să spun. E, amenamentele Econ 2 până la Econ 7 în bloc. Sau chiar cu două, Econ 2 până la Econ 9, da? În bloc, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptate. Amendamentele Econ 12, 13, 16 și 17. Se poate? În Toate împreună, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptate. Vot cu apel nominal asupra rezoluției întregi astfel amendate. Am deschis votul. și l-am închis. 20 pentru, 3 împotrivă, 0 abțineri. Acum, ECDC, Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Is somebody in need to go to the toilet? Vreți o pauză tehnică?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 Amendamentul 1 și 2. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Vot prin apel nominal, confirmând decizia de descărcare. S-a deschis votul. Câți membri mai sunt aici în sală? Cred că trebuie să închidem votul. 18 pentru, împotrivă, fără abțineri. Trecem la amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 7 pentru, Împotrivă. Abțineri adoptat. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. NV. Putem vota în bloc toate amendamentele NV pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Vot prin apel nominal privind moțiunea pentru rezoluție în întregime, așa cum a fost amendată, s-a deschis votul. 18, 19, ok, now we close 20. S-a închis votul. Nu, nu încă. S-a închis votul 20 la 1, fără abțineri. E ca amendamentul 1 și 2 pentru ECA, Agenția Europeană pentru Produse Chimice, amendament Punctele 1 și 2 ale domnului Zedovski și al Petre Savarma. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Vot prin apel nominal, confirmând decizia de descărcare. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, 2 împotrivă, fără abțineri. Amendamentul 4 pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Ar trebui să avem o cameră ascunsă aici. S-a închis votul. 11 la 10, adoptat. 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8 și 9 se poate împreună cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 10 pentru, împotrivă, abțineri adoptat 11, caduc 12 și 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri adoptat 14, 15 și 15 nu. 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri adoptat 15 pentru. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 22. 22, 23, 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Douăzeci și douăzeci și unu sunt identice. Douăzeci și cinci. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Envy, putem vota toate amendamentele Envy în bloc? Da. Pentru, împotrivă, abțineri. Adoptate toate. Vot prin apel nominal privind moțiunea de rezoluție în întregime. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nouăzeci pentru, două împotrivă fără abțineri. Agenția Europeană de Mediu, a amendamentele 1 și 2, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Vot prin apel nominal, confirmând decizia de descărcare, s-a deschis votul. Este deschis votul în continuare. S-a închis votul. 19 pentru, 2 împotrivă, nicio abținere. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Putem să luăm 6 și 7 împreună? Numai 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 9 devine caduc, 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 11, 12 și 13 hmm. uh, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 11, 12, 13, 14 și 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Apoi 16, cine pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Who is voting? Vote is open. S-a deschis votul. S-a închis votul. 10 pentru, 9 împotrivă, 3 abțineri. 17 pentru, împotrivă. În aceeași majoritate, verificăm? Verificăm. Haideți să verificăm. Bună încercare! <laughs> Respins. Thomas e respins. E 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat, Maria. Envy. Putem să votăm în bloc? Da. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Vot prin apel nominal privind moțiunea de rezoluție în întregime cum a fost modificată. Votul s-a deschis. și votul s-a închis. 19 pentru 3 împotrivă. Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului. Amendamentele 1 și 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Vot prin apel nominal confirmând decizia de descărcare. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, 3 împotrivă, 0 abțineri. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, Abț abțineri. Respins. 5 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 6 și 7 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 8 și 9 Cine pentru? 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 9. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Avem PEH. Putem să votăm pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Vot prin apel nominal privind moțiunea de rezoluție în întregime, așa cum a fost modificată. Votul s-a deschis. Ne lipsesc două voturi. Josef, lipsești de la numărătoare. Am votat. Gata, închidem votul. 19 pentru, 3 împotrivă. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, amendamentele 1 și 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Vot prin apel nominal, confirmând decizia de descărcare. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, 3 împotrivă, nicio abținere. Amendamentul, amendamentul 4 și 5 și 6? Nu, doar 4 și 5. Pentru, împotrivă, abțineri. Adoptate. Nu. 4 pentru, împotrivă, Abțineri. Tot adoptat rămâne. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să vedem 6. S-a deschis votul. Joseph nu a votat. Joseph, ești victima noastră astăzi. 15 pentru, 4 împotrivă, 3 abțineri. 7 pentru, împotrivă. Verificăm. Cred că este adoptat, dar nu sunt sigură. Închidem votul. Adoptat. 12 pentru 9 împotrivă. Aș fi greșit, iată. 8 pentru împotrivă. Abțineri. Adoptat. 9 pentru. 9 și 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 11 devine caduc. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 13 pentru. 13 pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm. Ultimul vot. Gata, toată lumea a votat. 13 pentru, 6 împotrivă, adoptat. Trecem la 14 pentru. Împotrivă. Verificăm. Renew este împotrivă. Verificăm 14, amendamentul 14. Închidem, închidem votul. 12 pentru, 10 împotriva, adoptat. 16 pentru. Cine împotrivă? Adoptat. 15 devine caduc, 17 pentru. Împotrivă. Verificăm. Pentru că... Verzii încearcă să găsească o oportunitate de fotografii. La 17, amendamentul 17, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 18. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm, dar cred că este adoptat. Nouăsprezece. Cine n-a vo Cine n-a votat? Adoptat. 11 pentru, 10 împotrivă. 19 devine caduc, 20 pentru, împotrivă, adoptat. 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 22 22 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Încercăm să votăm Envy în bloc pentru împotrivă. Abțineri adoptat. Vot prin apel nominal pentru moțiunea de rezoluție în întregime, așa cum a fost amendată. Votul este deschis. Închidem votul. 19 pentru 3, împotrivă nicio abținere. Apoi, trecem la Institutul European pentru Egalitate de Șanse între Femei și băia, Bărbați, 1 și 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Vot prin apel nominal, confirmând decizia de descărcare, s-a deschis votul. 18 pentru, 4 împotrivă. Nici o abținere. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 7. 7 și 8? Nu. 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 9 pentru, împotrivă. Să verificăm. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 10 pentru, 12 împotrivă. O diferență enormă. 10. Avem un amendament oral. Aveți obiecțiuni vis-a-vis -vis de amendamentul oral? Nu. Atunci, votăm împreună cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Vă rog să ridicați mâna. Cine este pentru? Împotrivă. Gata, adoptat. Pentru că verzii au o abținere. 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 13. Devine caduc. 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Comisia FEM. Există o diferențiere de voturi. Aliniatul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Nu votăm în bloc. Aliniatul 2. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Verificăm aliniatul 2 de la Comisia FEM. 12 pentru 7 împotriva. Restul toate de la FEM, pentru că sunt toate cu plus. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Vot prin apel nominal privind moțiunea de rezoluție în întregime așa cum a fost modificată. S-a deschis votul. Eighteen for again. 18 pentru 4 împotrivă, nicio abținere. Apoi, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale, para, aliniatele 1 și 2, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Vot prin apel nominal, confirmând decizia de descărcare. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru, 2 împotrivă, o abținere. Amendamentul 4 pentru, împotrivă. Respins. 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 6 și 7 pentru, împotrivă, abțineri, Adoptat. 8 și 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Econ. Putem să le votăm pe toate. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Vot prin apel nominal privind moțiunea de rezoluție în întregime, așa cum a fost modificată, s-a deschis votul. Putem să închidem votul. 19 pentru, 2 împotrivă, o abținere. Institutul European de Inovare și Tehnologie. Amendamentele 1 și 2 pentru, împotrivă, Abțineri. Adoptat. Vot prin apel nominal. Confirm, ce confirmă decizia privind descărcarea. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, 3 împotrivă, nicio abținere. Amendamentul numărul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 5 și 6? Doar 5 pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 7 și 8. Da sau nu? Da. 7 și 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 9 și 10. 9 și 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 12 și 13? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 14 și 15? 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Vot prin apel nominal privind moțiunea de rezoluție în întregime, așa cum a fost modificată, s-a deschis votul. <clears throat> You close and that drink some order. 19... 19 pentru 3 împotrivă. Agenția Europeană pentru Medicamente. Amendamentele 1 și 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Vot prin apel nominal, confirmând decizia de uh, descărcare. S-a deschis votul. Avem 20 de voturi. Încă, încă două, încă două. Josef, totul. Suntem cu toții de acord, deci putem să închidem votul. 18 pentru, 3 împotrivă, nicio abținere. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 4, 5. Ă, pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 6. Putem verifica? Sigur. Nicio problemă. Închidem votul. 7 la 7 la 6, dar l-am, uh, verificat, 7 la 7 asta înseamnă respins. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 7 și 8 se poate? Nu, doar 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8 pentru, 8 și 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 10 devine caduc. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 13, 14, 15? 13, 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haide să verificăm. Yes. No, it's rejected. Respins amendamentul 16. Pentru Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 17 și 18 se poate? Și 19? 17-18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 20 și... Nu, doar 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 24 și 25? Da. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Putem să votăm toate amendamentele Envi? Toate amendamentele Envi pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Vot pentru moțiunea de rezoluție în întregime. S-a deschis uh, votul. Dan. 20. 20 pentru, 3 împotrivă, nicio abținere. Observatorul European pentru Droguri și toxim, Toxicomanie. Amendamentele 1, 2, 3 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Vot prin apel nominal confirmând decizia de descărcare. S-a deschis votul. S-a închis votul. Cred că s-a adoptat. 20 pentru, 2 împotrivă, nicio abținere. Atunci trecem la amendamentul 6. 6 și 7? Pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, respins. Nicio abținere. Uh, amendamentul 9 și 10 pentru. Împotrivă. Numai 9. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Maria, îmi pare rău. Amendamentul 10 și 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 13 și 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptate 13 și 14. 15 și 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 17 și 18 și 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 20 și 21? Doar 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Libe. Votăm, le votăm pe amândouă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Vot la apel nominal privind moțiunea de rezoluție în întregime, așa cum a fost modificată. S-a deschis votul. S-a deschis votul. Închidem votul. 20 pentru 2 împotrivă. Nicio abținere. Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă. Ale, ale, uh, amendamentele 1 și 2 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Vot cu apel nominal confirmând decizia de descărcare. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 2 împotrivă, nicio abținere. Trecem la amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat amendamentul 5 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 6, 6 și 7 și 8. 6 și 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 9. 9 și 10? Numai 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 11 devine caduc. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trebuie să avem aici comunicări între rude. Votăm toate amendamentele TRAN. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Vot pentru moțiune de rezoluție în întregime, așa cum a fost modificată. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 3 împotrivă, nicio abținere. Trecem la Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor, amendele 1 și 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Vot prin apel nominal, uh, confirmând decizia de descărcare. S-a deschis votul. Now we Închidem acum votul. 20 la 2, nicio abținere. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament Verificăm atunci prin vot electronic. Închidem votul. 12 pentru, 8 împotrivă. 3 abțineri. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul uh, cu amendament oral aveți obiecție, nu? Bun, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Trebuie să verificăm. Cred că a trecut, dar verificăm. Treisprezece la 7. 78 amendamentele pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 e caduc, 10 și 11, pe, 10 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem acum Moțiunea de rezoluție modificată, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Acum îl închidem. 21 la 2. Acum trecem la Agenția Uniunii Europene pentru căile ferate. Amendamentele 1 și 2 pentru, împotrivă, adoptă. Acum avem un vot cu apel nominal de confirmare a deciziei. S-a deschis votul. S-a închis. 19 la 3, 0 abțineri. Acum amendamentul 6. E, 6 e retras. 7, 8 și 9 sunteți de acord? Da? Pentru? Împotrivă? Verificăm. Cred că s-au adoptat, dar verificăm. Închidem botul. Trebuie să la 9. Amendamentul 10. Pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, da. Verificăm la 10, da. Domnule Cuj, votați. Se adoptă. 12 la 8. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 și 16 pentru, 15. Cine este pentru împotrivă? Abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, verificăm. A votat toată lumea. 10 pentru, 12 împotriva, obținere respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri și adoptă. Putem vota toate de la tram? Da? Pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. Acum avem vot cu apel nominal, moțiunea de rezoluție modificată, s-a deschis votul. Așteptam să voteze toată lumea. 20 de voturi pentru, 3 împotriva. Acum ESMA, Agenția Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, amendamentele 1 și 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal. Dacă confirma decizia de descărcare a gestiunii, s-a deschis votul, s-a închis 18 la 2 și o obținere. Acum, amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, cred că s-a adoptat, dar verificăm. Chidem votul. 11 la 9. Șase pentru împotriva abțineri se adoptă. 7 pentru împotrivă abține, respins. 8 pentru împotrivă abține, se adoptă. 9 pentru împotrivă cred că e adoptat. 10 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. 11 și 12 împreună, da? Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 și 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 e caduc, 16 și 17 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm prin vot electronic, se cred că a fost adoptat. Închidem votul. Respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, verificăm din nou. Cred că a trecut, dar verificăm totuși. Chidem votul. Adoptă. 11 la 10. Acum trebuie să votăm toate amendamentele CON. Sunteți de acord? Da? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, vot cu apel nominal la moțiunea de rezoluție modificată în întregime. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 la 2, abținere. Fundația Europeană de Formare, ETF, acum. Trebuie să votăm prin apel nominal. S-a deschis votul. Douăzeci la trei. Amendamentele 1 și 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, 6. Pentru, împotrivă, abțineri, să, mm, se respinge, vreau să spun. Verificăm, însă eu cred că e respins clar. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri și adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri și adoptă. Toate amendamentele de la le putem vota grupat? Da. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum vot cu apel nominal. Pe întreaga moțiune de rezoluție modificată s-a deschis votul, s-a închis acum. 20 la 3, 0 abțineri. Acum EULISA, Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție. Amendamenturile 1 la 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum vot cu apel nominal pentru a confirma decizia de scărcare pentru... S-a deschis votul, mă scuzați. S-a închis. 20 la 3. Amendamente 45 sunt caduce. Amendamentul 6, 7, 8 și 9 sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Putem vota 10 și 11 împreună? Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 îi caduc, 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, e caduc, 17 caduc, 18 și 19 pentru, împotrivă, se adoptă. 20 și 21 sunt caduce. 20, 21, 23 24. 22, 23 și 24. Nu? 22 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 23 și 24 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Acum votăm 25. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 e caduc, 27 Votăm 26 pentru, împotrivă, abțineri și adoptă. 27-28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum avem votărurile de la LIBE, amendamentele la LIBE. Le putem vota împreună? Bine. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm moțiunea de rezoluție modificată. S-a deschis votul cu apel nominal. Nouăsprezece la 3, nicio abținere. IOSHA, acum, Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă. De la 1 la 3, pentru... Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum avem vot cu apel nominal pentru a confirma decizia de descărcare de gestiune. S-a deschis votul. Așteptăm pe Catalin să se instaleze, să gestioneze schimbarea, deci totul e în regulă, v-am așteptat. 20 la 3. La revedere, Olivier! <laughs> Ai fost foarte disciplinat și îți mulțumim. Amendamentele 6 și 7. Votăm 6, 7, 8. Pentru, împotrivă, abțineri sunt adoptate. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 11 și 12, doar 11, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem vota toate amendamentele de la Emplu pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum aveți vot cu apel nominal pentru întreaga moțiune de rezoluție modificată. S-a deschis votul. S-a închis. 20 la 30 abțineri. Trecem acum la Euratom. 1 și 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal de confirmarea deciziei de descărcare pe... Ă, deschidem votul, mă scuzați. Închidem votul. Nu o să la 30 abținere acum. Amendamentele 4 și 5, 6, 4, 5 pentru, potrivă, abține, sunt adoptate 6 pentru, șapte împotriva abțineri, abțineri se adoptă. Vot cu apel nominal la moțiunea de rezoluție modificată. Deschidem votul. Votul este încă deschis, acum se închide. 19 la 4, 0 abțineri. Eurofund, Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, amendamentele 1 și 2, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal de confirmare a deciziei de descărcare. S-a deschis votul. S-a închis. 20 la 30 obțineri. Amendamentul 4, 5, nu, 4, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri, adoptă, cred. Verificăm amendamentul 5. Deschizi votul, îl închidem. Uite pentru 6 împotrivă 5 abține, se adoptă. 6 și 7. Nu. Cine este pentru 6 împotrivă? Ok, abstentions rejected. Amendment 7. Respins 7 și 8. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Acum, toate amendamentele la emplă. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Vot cu apel nominal pentru întreaga moțiune modificată. Să deschis votul. And it's now Acum se închide votul. 19 to 3. la 3. Eurojust acum. Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară. Amendamentele de la 1 la 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vot cu apel pentru a confirma decizia de descărcare, de gestiune. S-a deschis votul. S-a închis. 20 la 3. Nici abținere. Acum amendamentul 6. Pentru Potriva abțineri adoptă amendamentele 7 și 8. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe acum. 467 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Acum vot cu apel nominal pentru a moțiune de rezoluție modificată. 21 la 2. Urmează Europol, Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în materie de aplicare a legii. Amendate 1, 2 și 3. Pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal pentru a confirma decizia de descărcare. Deschidem votul. Pe dreptate. Aproape am terminat. Mă impresionează disciplina de care dați dovadă cu toții. 21 pentru 2 împotrivă. Trecem acum la amendamente 4 și 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. plus Iosef. Iosef plus plus. Ok. It's rejected 12 to 11. Respins 12 la 11. <laughs> ok, now we are... Acum am ajuns la 11. Avem un amendament oral. Obiecții față de acesta? Nu. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Paisprezece și 15 împreună? Nu. 14 atunci pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis. 12 la 7, 4 obțineri. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 și 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 este caduc, urmează 19 și 20, 19 atunci pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Continuă, văd că prietenia specială, amendamentul 20 pentru, potrivă, abțineri, Beata Marie, trecut, 21 pentru, potriva, abțineri, se adoptă liber Putem vota toate amendamentele la liber deodată? Da, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Votăm acum moțiunea de rezoluție modificată. S-a deschis votul. S-a închis. 21 pentru. O persoană a votat împotriva și una s-a abținut. Acum, fra Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale. Început numărătoare universă. 1, 2, 3 pentru. Împotrivă. Ațineri. Se adoptă. Vot cu apel nominal pentru a confirma decizia de descărcare. S-a deschis votul. S-a închis. 18 la 4, 0 abțineri. Acum, Amendamentele 6 și 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. 8 și 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptă. 10, nu, 10 nu. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă. A, trebuie să verificăm. Verificăm 12. Vote is open. Joseph. Am deschis votul. Joseph, de data asta trebuie să votez cu plus. Bine. Respins. 10 pentru 11 împotrivă 2 abțineri. 13. Comenta oral. Aveți obiecții față acesta? Nu votăm. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 14. 15 și 16 împreună pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 17 e caduc, 18 și 19, bine. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum avem toate amendamentele de la LIBE, le putem vota grupat, da, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum vot cu apel nominal pe moțiunea de rezoluție modificată, s-a deschis votul și acum se închide votul. It's 18 against 4 and... 18 la 4, 0 abțineri. Trecem acum la următorul vot. Frontex. De la 1 la 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal pentru a confirma decizia de descărcare. Cine este, uh, deschid votul. Închid votul. 19 pentru, 3 împotrivă, abținere. We have an amendment 6. Amendamentul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 7. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 8, 9, 10, 11. Toate sunt caduce, deci 12. Cine e pentru? Împotrivă? se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amenamente lingvistice și apoi 16, pretenia specială trebuie să continue. Cine e pentru 16? Împotrivă? Se adoptă fără abțineri, iată. 17. cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Săraca Maria, s-a adoptat. 18. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 19. Pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 20. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. Cred că se respinge, dar verificăm. Sau poate chiar se adoptă. Închidem votul. Iată, am avut dreptate. 11 pentru, 9 împotrivă, 3 abțineri. Maria, tot în regulă. Mergem mai departe. 21 și 22 împreună. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă ambele. Oricum, majoritatea nu se schimbă. 23 acum. cine pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm. Cred că se adoptă, dar să vedem totuși. Vot deschis. Vot închis. 12 pentru, 10 împotrivă, o abținere adoptată. 24 și 25. Doriți? Nu. Doar 24. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 26 și 27 pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. 28 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 29, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30. 30 și 31, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă ambele. 32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 33 a căzut, 34. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri adoptat. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 36. Pentru. Împotrivă. Încă o dată. Abțineri Acum, Maria e respinsă, dar amendamentul e adoptat. Libe, cred că le putem uh, vota în bloc, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. Și acum avem vot cu apel nominal pentru rezoluția astfel amendată. Am deschis votul. Ok, we close. Închid votul. 19 to 2 to 1. 19 pentru, 2 împotrivă, o abținere. Ultima agenție. Sau poate doar penultima. Agenția Europeană GNSS. 1 și 2. Cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. Vot cu apel nominal pentru confirmarea deciziei de descărcare. Votul e deschis. Votați, vă rog. Cineva n-a votat. Am închis votul. 21 pentru, 1 împotrivă, 0 abțineri. Amenamentul 4, poate cu 5 împreună. Cine pentru? Împotrivă, Abțineri adoptate. Amendamentul 6 pentru. împotrivă, Abțineri adoptate respins. Amenamentul 7. 7 și 8, spune vorbitarea. Deci, doar 7. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amenamentul 9, poate cu 8 împreună. Nu, 8 devine caduc. Deci, amenamentul 9. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amenamentul 8 e caduc. Amenamentul 10, poate cu 11 împreună. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci, 10 și 11 adoptate. Amendamentul 12 pentru? Împotrivă? Cine împotrivă încă o dată? Abțineri? Se adoptă. Vot cu apel nominal privind rezoluția astfel amendată. Votul e deschis. Felicitări colegului Czarnecki, colegului Legutcu și domnului Brudzinski. Iată, acum mergem la întreprinderile comune. Votarea nu s-a terminat. Nici de cum. C'était the last ones, eight joint undertakings. Okay? Ultima listă de voturi, întreprinderile comune. Raportor este din nou domnul Cernețchi. Domnule Cernețchi, chiar vreți să ziceți ceva? Doar pe scurt, vreau să mulțumesc tuturor pentru colaborare. We thank you for the... Noi vă mulțumim pentru efortul depus. Amenament proiectul numărul 1 la BBI, Bio-Based Industries, bioindustrie. Adoptat. Vot cu apel nominal pentru propunerea de descărcare, astfel amendată. Am deschis votul. Închidem votul acum. pentru, două împotrivă, 2 abțineri. Și acum amenamentul 2, cine pentru? Împotriva? Trebuie să verificăm. Cred că se respinge, dar verificăm. Se respinge. Amenamentul 3. Cine pentru? Împotriva abțineri. Adoptat. Amenamentul 4. Pentru împotriva, abținere adoptat, 5 pentru, împotriva, abținere adoptat, 6 pentru, împotriva, trebuie să verificăm. Votul e deschis. Închidem votul. Se adoptă cu 10 la 9 la 2 voturi. Amendamentul 7. 7 cu 8 împreună eventual? Merge? Deci 7 și 8. Grapini și Dehovski într-un singur vot oricum nu merge. Deci 7 și 8. Cine pentru? Împotriva? Se adoptă fără abținere. Vot cu apel nominal asupra rezoluției amendate. Votul e deschis. Still open. Și închidem votul. 20 pentru, 1 împotrivă. Inițiativa Clean Sky, aeronautică și mediu. Amendamentul 1. Cine pentru? Împotriva abțineri. Adoptat. Vot cu apel nominal pentru confirmarea deciziei de descărcare astfel amendate. 20 pentru, 2 împotrivă, fără abțineri. Și trecem la amendamentul 2. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 3 pentru, Amenamentul 3. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Nu e clar. Verificăm. Am închis votul. Respins. Atunci, amenamentul 4. Pentru? Sau 45? Deci cine pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 6 și 7 acum. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptate. 8 și 9. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptate. Apoi avem Amenamentele TRAN. Putem să le oare în bloc? Ce bine! Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptate. Și apoi votul cu apel nominal pentru rezoluția astfel amendată. Am deschis votul. Am închis votul. 20 la 2 la 0. Trecem mai departe la Excel întreprinderea comună, amendamentul 1, cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Vot cu apel nominal pentru descărcare. Am deschis votul, am închis votul. 20 pentru, 2 împotrivă, 0 abțineri. Amendamentul numărul 2 sau 2 și 3, 2 și 3 împreună, cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptate. Amendamentele 5 și 4 pentru, împotrivă, pentru, cine pentru, împotrivă, încă o dată, abțineri adoptate. 6 și 7 acum, cine pentru, împotrivă, abțineri adoptate. 8 și 9 pentru, împotrivă, deci la 8 atunci, cine e pentru, împotrivă, abțineri, toți se adoptă. 9. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Și acum vot cu apel nominal asupra rezoluției amendate. Votul e deschis. Așteptăm și ultimul vot. 19 pentru, 2 împotrivă, 0 abțineri. Descărcarea de gestiune pentru pile de combustie și hidrogen. Amenamentul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Vot cu apel nominal pentru decizia privind descărcarea. Închidem votul. 19 la 2 la 0 voturi. Mai departe, alinatul 11, amenamentul 2, 2 și 3 dacă sunteți de acord. Cine pentru? împotrivă, abțineri adoptate. Amenamentele 4 și 5 pentru, împotrivă, abțineri adoptate. 6 și 7, doar 6, cine ai pentru 6? Împotrivă, abțineri, verificăm. Cred că se respinge, dar verificăm. Închidem votul. Respins. Foarte clar. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem la votul cu apel nominal asupra rezoluției amendate. Am deschis votul. A votat toată lumea. Închidem votul. 19 pentru, 2 împotrivă, 0 abțineri. Trecem la medicame- medicamentele inovatoare, IMI, amenamentul 1. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Vot cu apel nominal privind descărcarea. Votul încă e deschis pentru cei care mai doresc să voteze. Mai lipsesc două voturi. Știu că e târziu, nu e ușor, dar a, bun, acum s-a votat. 19 pentru o abținere. 19 pentru, 0 împotrivă, o abținere. Și acum amenamentele 3 și 4, dacă sunteți de acord. Maria și Tomaș împreună? Nu, verzi sunt împotrivă. Bun. Deci, cine împotriva amenamentului 3? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 4. 4 cu 5? 4 cu 5? Doar 4. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Thomas cu ajutorul Marie, iată. Acum 5. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 6. Împreună cu 7. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri, adoptat. 8. Și 9 împreună. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri, adoptate. 10 și 11, nu, doar amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 și 12, cine e pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. 13 și 14, cine e pentru, 13 și 14, Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 15 și 16. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 17 și 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Vot cu apel nominal pentru rezoluția astfel amendată. Vot deschis. Închis acum. 20 pentru, 1 împotrivă, o abținere. Trecem la energie de fuziune, ITER. Amenamentul 1, cine pentru? Împotrivă. Asta era clar, știam. Nu doar pentru descărcare am înțeles, nu? Bun, și cine se abține? Deci se adoptă. Vot cu apel nominal pentru descărcarea de gestiune. Am deschis votul. 15 la 6 cu o abținere. Ca întotdeauna. Și acum mai avem niște amendamente. Amendamentul 2. Putem să luăm 2 și 3 împreună? Amendamentul, amendamentul 2 atunci. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amenamentul 3. Pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Apoi 4 e caduc. 5. Cine pentru? 4 e caduc. Maria, ai căzut. Îmi pare rău, a fost o glumă. Deci, 5. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 6 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 7 pentru, împotrivă, abțineri respins. Acum, amenamentul 8 în două părți. Partea 1 pentru, împotrivă, abțineri adoptată și a doua parte pentru, a, a fost retrasă. N-am văzut. Îmi cer scuze. Amendamentul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 9 e caduc. 11 și 12. Se poate așa? Cine e pentru? 11 și 12. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum 13 și 14. Nu vreți, atunci doar 13 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 14. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 15. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 16. Pentru, împotriva, abțin. Până la urmă totul iese bine. Abțineri, adoptat. 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 18 și 19 împreună. 18 atunci. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 19 pentru, Împotrivă, abțineri, adoptat. 20 pentru, Împotrivă, abțineri, Adoptat. 21 e caduc. 22. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. 23 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 24 pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. 25 pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. Vot cu apel nominal asupra rezoluției amendate. Am deschis votul. Vote is closed. Seven. Am închis votul. 17 la 3 cu o abținere. Cesar. Întreprindere comună. Amendamentul 1. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Vot cu apel nominal pentru descărcare. Pentru, de fapt, votul e deschis, spune președinta. Am închis votul 19 pentru, 3 împotrivă, 0 abțineri. Și acum, amendamentele. Putem la 2 și 3 împreună? Pentru atunci. Împotrivă, abțineri adoptate. 4 și 5. Pentru, Împotrivă, abțineri adoptate. 6 și 7 atunci. Pentru, împotrivă, abțineri adoptate. Acum, 8 și 9 pentru, împotrivă, abțineri adoptate. 10 și 11 pentru, împotrivă, abțineri adoptate. 12 pentru, împotrivă, abțineri adoptate. Respins. 13 și 14. Nu, doar 13. Cine e pentru? Împotriva. Vreți să verificăm? Bun, verificăm la 3, 12. Verificăm amenamentul 12. Tomaș nu crede că a pierdut. Nu, e 11 la 11, n-a pierdut. Se respinge. Treisprezece. Amenamentul 13. Împreună cu 14, vreți? Nu, doar singur. Deci 13. Pentru cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul, amendamentele TRAN în bloc doriți? Bine, atunci cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptate. Vot cu apel nominal asupra rezoluției amendate. Vot deschis. Închidem votul. 19 pentru, 3 împotrivă, 0. Întreprinderea comună Shift to Rail e ultima. Amenamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Vot cu apel nominal asupra descărcării. Trebuie să votați electronic. Cine n-a votat? Cine mai votează? Închidem votul atunci. 19 pentru, 2 împotrivă, 0 abțineri. Amenamentul 2, împreună cu numărul 3. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptate. Amenamentele 4 și 5. Nu, doar 4. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 5. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 6. Cine e pentru? Împotriva? abțineri, respins. 7 și 8 împreună și 9, vreți? Cine e pentru? Ultimele 3, pe împotriva, abțineri, adoptate. Toate amenamentele tran împreună, în bloc, în bloc, acum. Nu doriți? Păi am votat toate cele trei amendamente. 7, 8 și 9. Păi mai putem vota o dată dacă vreți, dar am mai votat, nu? Știu, Izabela, ce am spus. Deci, bun, dacă vreți, îl mai votăm. Amendamentul 9. Cine e pentru? Împotrivă. Și vedeți că tot se adoptă. Acum, amendamentele TRAN în bloc. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri adoptate. Și acum ultimul vot cu apel nominal al zilei. La ora 18.28 am deschis votul. Închidem votul și toată sesiunea de votare cu 19 pentru, 3 împotrivă, 0 abțineri. Felicitări pentru performanță. Iată, am reușit. Vă mulțumesc tuturor. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Sorry, sorry, just. Tomorrow continue, we continue at nine for the coordinator. Tomorrow we continue at nine. Continuăm mâine cu reuniunea coordonatorilor începând de la ora 9 și de la 10.30 cu reuniunea noastră publică. Mulțumesc foarte mult! La 9 coordonatorii. Coordonatorii la 9 vă rog, la 10.30 reuniunea cont obișnuită publică. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost atât de disciplinat. Suntem o comisie pe cinste.